comunitare sunt cât mai eficace. Iată ce doream să vă spun în acest moment. Procesul verbal la reuniunii de pe 6 mai. Ați primit acest document, acest proces verbal. Există observații cu privire la procesul verbal? Dacă nu, îl adoptăm în mod oficial. Uh, e vorba de știința de pe joi, 6 mai. O solicitare de intervenție, vă rog. Mario Mauro. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să vă amintesc că în această dimineață în Afganistan, doi soldați italieni din Brigada Țurin au fost uciși într-un atac. Uniunea Europeană joacă un rol foarte dificil, încercând să mențină pacea și să prevină conflictele armate. La deschiderea acestei sesiuni, aș dori să ne exprimăm condoleanțele și sprijinul pentru familiile victimelor care au suferit o grea pierdere. Mulțumim. Bardzo jeszcze proszę o, pana, o głos pana Pitelle. Domnul Pitela dorește de asemenea să intervină. Domnul vicepreședinte Pitela. Domnule președinte, eu solicitasem să intervin un minut pentru a spune exact ceea ce a spus domnul Mauro. Îl susțin în apelul domniei sale de a ne exprima condoleanțele și cred că întregul plen poate sprijini acest apel. Sentimentele noastre vis-a-vis -vis de soldații italieni uciși în această dimineață cred că ar trebui să ne exprimăm și solidaritatea cu familiile victimelor și să respingem ferm orice formă de terorism, invitând în același timp acțiuni noi la nivel european pentru ca eforturile de menținere a păcii să fie mai eficiente și ca operațiunile acestea să aibă loc în împrejurări bune. Mulțumim foarte mult, domnul Pitela. Aș dori să mulțumesc ambilor uh, deputați pentru că ne-au atras atenția asupra acestui eveniment este foarte important pentru noi să ne gândim la actele de violență cu care se confruntă soldații ce își fac serviciul militar în Afganistan în numele cetățenilor Europei. Se obișnuiește ca noi să ne gândim la aceste evenimente în astfel de împrejurări. Domnul Van Orden. Domnule președinte, în timp ce comemorăm pierderile tragice din Afganistan, ar trebui să ne gândim și la faptul că aproape zilnic pierdem soldați britanici care își dau viața în misiunile NATO, în misiunea NATO din Afganistan. Sigur că trebuie să recunoaștem tragedia pierderilor și să fim alături de familiile victimelor, indiferent de unde provin uh, aceste victime și care servesc uh, sub auspiciile NATO. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră, domnule Van Orden. Cred că toți gândim la fel. E vorba de europeni care ne ajută pe toți în lupta împotriva violenței și terorismului în toată lumea. Monsieur le Président, je crois qu'il est en effet normal de rendre hommage. Domnule președinte, cred că e momentul să aducem omagiu celor care decedează la locul de muncă, așa cum ați făcut și dumneavoastră, un gând pentru toți salarieții care mor, mor în câmpul muncii pentru că angajatorii nu le pun la dispoziție mijloacele necesare pentru a lucra în condiții adecvate. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vreau să vă uh, fac un anunț important.